2009 Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, acum două săptămâni am făcut o vizită la Westerplatte pentru a comemora a 60-a aniversare a începutului celui de-al doilea război mondial, care a ucis milioane și milioane de oameni și a lăsat răne adânci în istoria continentului. N-ar trebui să uităm niciodată că războiul și violența s-ar putea, din nefericire, întoarce în Europa. s-au produs câteva elemente violente, incidente violente în ultimele două săptămâni. Doi membri ai gărzii civile spaniole au fost uciși într-un atentat și de aceea cu mare, de asemenea cu mare durere trebuie să vă informez, doamnelor și domnilor, despre decesul domnului Glynn care s-a produs pe data de 19 august, la vârsta de 70 de ani, a fost membru al acestui parlament din 1978 până în 1994. Domnia sa a condus grupul socialist din 1979 și până în 1984 și de asemenea, cu mare durere, trebuie să vă informez în legătură cu decesul unui fost membru al Parlamentului din Marea Britanie, Sir Christopher Prather, care de asemenea a decedat la vârsta de 67 de ani Uh, ar fi trebuit să devină lord. Domnia sa a fost membru între 1979 și 1994 al Parlamentului European și lider al grupului democraților europeni din 1987 până în 1994. Înainte de a începe dezbaterea noastră de astăzi, aș vrea să vă cer să ținem un moment de reculegere în memoria celor care și-au dat viața pentru ca Europa să fie așa cum este astăzi. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został roz... Procesele verbale ale întâlnirii din ședinței din 16 iulie au fost distribuite. Aveți acest document. Există comentarii față de acest proces verbal. Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul. Procesul verbal este așadar adoptat. Partidul Popular European m-a anunțat Îmi cer scuze, spune președintele. Autoritățile belgiene m-au anunțat că Jean-Claude Marco a fost numit pe o funcție care este incompatibilă cu postul